Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, chers collègues, nous allons... Doamnelor și domnilor, începem cu o mică întârziere. Ordinea de zi pe astăzi este foarte încărcată, dar e uh, de asemenea uh, plină de lucruri foarte interesante. Îl primim astăzi pe Macek Popovski, secretar general adjunct al uh, SEAE. Vom discuta inițial cu el Vom discuta ultimile evoluții ale uh, politicii de uh, externă și de securitate comună, mai ales uh, pe plan operațional și apoi Uh, tot cu prezența domnului uh, Popovski, vom discuta despre raportul anual cu privire la uh, politica externă și de securitate comună. Apoi, mai târziu, cu ușile închise, precizez, vom primi împreună cu Comisia de, pentru Afaceri Externe, o vom primi pe baroneasa Catherine Ashton, înalt reprezentant vicepreședinte, pentru a discuta probleme care țin de portofoliul nostru și în această după masă o vom primi pe uh, Uh, Claude François Arnaud, director executiv al Agenției Europene de Apărare și pe domnul Eric Huibex, director, director adjunct al uh, OCAR-EA. Vom face împreună cu ei un uh, bilanț și mâine la Comisia AFET vom discuta raportul Chelam cu privire la cibersecuritate și raportul Tarant cu privire la impactul schimbărilor climatice și a crizelor, a catastrofelor naturale uh, asupra uh, PSAC. Uh, sunt două rapoarte care țin de competența subcomisiei noastre. Iată cum arată ordinea de zi și dacă nu dorește nimeni să adauge ceva, atunci îi urăm bun venit domnului Maciek Popovski. Avem cu el schimburi sistematice pe marginea politicii externe și de securitate comună și aș dori să îl invit să ne facă o prezentare în legătură cu ultimile evoluții legate de actualitate. Aș dori să ne vorbească mai ales de Mali, de uh, Sahel și uh, poate și de dosarul sirian, cele două uh, subiecte la ordinea zilei și apoi poate ar putea să ne vorbească și de lansarea operațiunilor PSAC din Cornul Africii și din Sahel avem uh, acolo o nouă operațiune, mai ales în uh, Niger, uh, sub egida PSAC și, bineînțeles, să ne vorbească și de alte subiecte legate de politica de externă și de securitate comună, eventual și despre reuniunea ministrilor de mișilor apărării care a avut loc la sfârșitul lunii septembrie. Și apoi vom vorbi despre raportul anual, cum am spus-o. Domnule Popovski, aveți cuvântul. Uh, vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să structurez uh, puțin prezentarea mea. La început voi face un punct de informare cu privire la reuniunea ministerială. O să vă povestesc despre această reuniune și apoi despre celelalte subiecte. După aceea, domnul Huibrex, director adjunct al OCR, a va lua cuvântul și veți putea să-i puneți și lui întrebări. În ce privește această reuniune a miștilor de apărare din Cipru la sfârșitul lunii septembrie, ordinea de zi a acestei reuniuni a, a cuprins trei reuniuni Uh, politica de vecinătate sudică, dar uh, vastă vorbind, uh, pentru că s-a vorbit și despre Sahel, și apoi operațiunile și capabilitatea. În ce privește primul punct de pe ordinea de zi, s-a discutat foarte mult despre Sahel și despre Mali. Deja la acea perioadă, în timpul acestei ședințe, am constatat că poate nu există chiar un consens, dar că se uh, construiește această tendință a Uniunii Europene de a lua decizii. Uh, s-a vorbit, uh, de exemplu, sprijinul nostru acordat ECOVAS și potențial uh, potențialul de stabilizare sau al unei uh, forțe de menținere a păcii ECOVAS și Apoi, asistența Uniunii Europene pentru a uh, ajuta la construirea armatei din Mali. Și după cum știți, atât ECOVAS-ul uh, ne-a abordat, uh, cerându-ne sprijin la modul foarte general. Sigur că va trebui să perfectăm câteva detalii, dar înainte de reuniunea ministerială, președintele interimar și premierul uh, din Mali au uh, trimis o, ne-au trimis o scrisoare uh, solicitând asistență specifică în ce privește logistica și sprijinul financiar și sprijinul concret acordat armatei din Mali. Iată care au fost dosarele în discuție. Statele membre au fost de acord să examineze opțiunile Bineînțeles că pozițiile au fost foarte diferite, s-a pus uh, foarte mult accentul pe uh, latura um, iminență și pe prudență. Bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că uh, trebuie întruniți anumiți, anumiți parametri. Uh, e nevoie de o um, uh, rezoluție la ONU. Din câte am înțeles, uh, lucrurile evoluează pozitiv în acest sens. Urma să se discute un proiect de rezoluție, poate chiar astăzi. Uh, iată ultimile uh, informații pe care le uh, sfârșitului de săptămână săptămână de confirmat, iată a fost un prim parametru, apoi um, responsabilitatea la nivel local foarte importantă pentru statele membre și de asemenea un mandat foarte clar cu atribuțiile, cu misiunile pe care, aceste, pe care această misiune ar trebui să le îndeplinească uh, am avut uh, o dezbatere pre- preliminară. Următorul pas uh, va fi în 15 octombrie Consiliul de afaceri externe de la Luxemburg. Nu au fost uh, luate încă decizii, dar una dintre ideile vehiculate ar fi ca uh, EAS să uh, dezvolte o celulă de gestiune a crizei până la Consiliul de Afaceri Externe din noiembrie și iată, acum studiem toate aceste opțiuni și aceasta a fost, de fapt, misiunea neoficială pe care miniștrii au avut-o și au dorit să există acest inventat de options, uh, așa l-a numit uh, ministrul francez de apărare, uh, deci s-a studiat sprijinul financiar posibil pentru ECOVAS. Acum știm ceva mai multe în acest sens și, de asemenea, și pregătirea armatei din Mali. Avem un model care uh, funcționează foarte bine, EUTM, uh, misiunea din Somalia, uh, și care a activat și în Uganda, bineînțeles că a trebuit să fie adaptată în consecință și mandatul uh, va trebui în consecință să fie bine definit și de asemenea avem nevoie și de angajarea autorităților uh, din Mali. Uh, Uh, ce e foarte important, de văzut așa într-o perspectivă mai generală, uh, trebuie să ținem cont de situația generală din Mali. Orice am face, um, aceste, acest angajament la nivel operațional trebuie să se înscrie în foaia de parcurs cu privire la stabilitate. E limpede pentru toate statele membre care și-ar dori să existe o foaie de parcurs care eventual să ducă și la alegeri în Mali. Pentru guvernul Uh, din Mali. De asemenea, e foarte important să ne explice cum intenționează să stabilizeze situația atât în sud, dar și uh, mai ales în nordul uh, țării. Și bineînțeles că le vom asista, acorda asistență. Dezbaterile vor continua cu siguranță luna viitoare la Luxemburg. În ce privește Siria, nu am avut cu adevărat o dezbatere. Ministrii ne-au uh, avertizat uh, în legătură cu pericolul proliferării uh, armelor chimice. Situația continuă să se deterioreze. Am aflat că Siria are la dispoziție arme chimice care sunt gata să fie declanșate, dar deocamdată nu există niciun fel de, de, de de plan concret pentru a aborda, pentru a face față acestei situații, dar în orice caz o Uh, urmărim îndeaproape. O altă situație sau un alt subiect care este în curs de dezbatere uh, la Consiliu e Libia. Uh, știm că se dezbate situația libiană de ceva timp încoace. Am avut o misiune de control la frontiere în primăvară cu recomandări specifice în cadrul misiunii ONU, însă statele membre ne-au solicitat să continuăm și eventual să dezvoltăm un concept de gestiune de criză în ce privește gestiunea, uh, gestiunea uh, frontierelor din uh, Libia. Și va trebui să depășim câteva obstacole oficiale, mai ales în ce privește desfășurarea acestei misiuni <clears throat> de informare la frontiere Experții sunt gata să meargă la fața locului, problema însă o reprezintă situația foarte fluctuantă din Libia, pentru că uh, e, așteptăm să se uh, formeze un nou uh, guvern și uh, trebuie să convenim parametrii de uh, dezbatere, dar după cum știți, uh, nou uh, numitul premier nu a reușit să formeze un, uh, un guvern și a trebuit să demisioneze, dacă nu mă înșel, chiar ieri. Uh, deci, uh, iată, ne confruntăm cu un vid politic. Uh, problema e că nu avem omologi, uh, nu avem interlocutori acolo și e o situație cu care ne-am confruntat deja în primăvara acestui an. Deci, uh, unele state membre dau dovadă de uh, nerăbdare și pe drept că e momentul să luăm uh, acțiuni, dar avem nevoie și de un interlocutor în Libia. Iată cum stau lucrurile. Deci, situația este mai complexă decât la prima vedere. Urmărim îndeaproape împreună cu delegația noastră de la Tripoli situația. Această delegație, apropo, a fost consolidată avem doi experți de securitate care au fost trimiși acolo și care examinează uh, reforma sector, sectorului uh, domeniului securității și uh, gestiunea frontierelor, dar bineînțeles că ei nu pot să înlocuiască un proces normal de pregătire a unei misiuni de um, PSC. Acum, pentru a vorbi de celelalte operațiuni, Cornul Africii din punctul nostru de vedere, a fost uh, destul de reconfortant faptul că statele membre s-au uh, uh, declarat satisfăcute de situația de evoluție a misiunilor PSC în regiune. șeful misiunii de construire a capacităților Nestor, amirarul Lunei, Uh, care tocmai și-a preluat uh, funcția, s-a declarat uh, mulțumit de evoluție. Deci, iată, eforturile noastre au fost recunoscute, dar știm și că nu trebuie să ne cultăm, culcăm pe lauri în ce privește lupta împotriva pirateriei. Deci trebuie să continuăm progresele. Atalanta va continua timp de uh, încă 2 ani, apoi uh, EUTM Până la sfârșitul mandatului uh, uh, va fi, fondat, uh, va fi format 3.000 de soldați. E o misiune de succes care se află la fața locului în Somalia și care a înregistrat progrese în ultimile săptămâni, dar bineînțeles că trebuie să mai facem progrese și a intervenit uh, un alt aspect pe care va trebui să-l examin, examinăm în amănunt. Am Uh, făcut un bilanț al uh, misiunii și uh, statele membre trebuie să decide dacă doresc să prelungească sau nu misiunea. Cred că ar trebui prelungită, dar unele state membre continuă că ar trebui ca o parte din efortul de formare să fie deplasat la Mogadishu în, Somali- Mogadishu în Somalia încercăm să înființăm o facilitate de formare, ar fi timpul să fie deja uh, finalizată, dar bineînțeles că securitatea trebuie să uh, fie garantată, trebuie să avem o analiză solidă a riscurilor înainte de a deplasa o astfel de misiune la fața locului în Somalia. Dar uh, în următoarele 4-5 săptămâni va trebui să analizăm această situație înainte de a lua decizia în luna decembrie. Și, în fine, Uh, miniștrii au discutat despre Altea, e o dezbatere care are loc în fiecare an, pentru că trebuie să mergem la ONU pentru a obține o uh, decizie cu privire la prelungirea mandatului. Diferența uh, e că noi considerăm că ar trebui să menținem mandatul de executare al misiunii. Uh, sigur că efectivele misiunii Altea au fost scăzute, uh, forțele au fost reconfigurate Uh, în sensul că la începutul lunii septembrie a avut loc o reconfigurare, are un efectiv de 600 de uh, soldați, dar ceea ce ne-a uh, făcut pe noi, pe înaltul reprezentant, să propunem statelor membre să rețină mandatul de executare pentru încă un an, uh, au fost uh, considerațiile politice pentru că situația din Bosnia este încă uh, incertă și um, această misiune e un factor de stabilizare chiar pentru mulți politicieni și chiar dacă a fost un mesaj foarte clar din partea comandantului, din punct de vedere militar, situația este stabilă însă această prezență o considerăm necesară. Bineînțeles că statele membre încă au divergențe de opinii, ca de obicei, dar uh, sper ca până la sfârșit, uh, până la mm, data Consiliului de Afaceri Externe din Luxemburg de săptămâna uh, viitoare să ajungem la o decizie. Acum aș dori să trec la uh, chestiunea legată de capabilități. A avut o dezbatere cu privire la pooling and sharing și probabil că uh, se va discuta mai mult despre acest subiect în această după masă, dar această ședință a fost uh, folosită pentru a prezenta în uh, detalii această idee de a avea un set uh, de uh, conduită, un set de principii cu privire la pooling and sharing. Nu a fost adoptată încă o decizie, a fost uh, prematur, însă cred că uh, reacția statelor membre a fost pe ansamblu pozitivă. Și sperăm că uh, Um, Consiliul de Administrație al Agenției își va da acordul pe marginea acestor principii în luna noiembrie. Premisa de la care pornim e că pooling and sharing ar trebui să facă parte dintr-un proces de planificare națională. Sigur că nu e o dilemă nouă. NATO s-a confruntat uh, cu această problemă uh, în ultimii 15 ani, dar ar trebui să încercăm uh, Cred că Suedia a făcut o tentativă, Suedia fiind, cred, singura sta, uh, țară din Europeană care a făcut oficial această legătură. Uh, acest uh, proces de planificare suedeză încearcă să optimizeze pooling and sharing și Suedia e gata să pună la dispoziția celorlalte state membre acest proces, dar am constatat că tendința generală e încurajatoare. Tot în ce privește uh, Uh, capabilitățile. Un alt subiect, uh, battle groups, aceste uh, echipe de luptă. Toată lumea e nemulțumită că nu au fost încă folosite. Știți că sunt motive întemeiate, mai ales în ce privește finanțarea, dar statele membre încearcă să găsească câteva îmbunătățiri fără însă a schimba total conceptul. Încearcă să se pună de acord, dacă se poate, până la finele acestui an pe marginea conceptului de națiune cadru care să, uh, pe, în mod sistematic, să pună la dispoziție uh, aceste, în mare parte, aceste battle groups uh, pentru a evita lacunele care ar putea apărea mai târziu de la faptul că multe state membre nu pot să pună la dispoziție trupe și apoi uh, să folosim elemente din aceste battle groups și nu uh, uh, echipa de luptă, luptă în totalitate. De exemplu, dacă e nevoie, am putea să uh, folosim uh, latura logistică sau latura medicală in, uh, în funcție de situație, ceea ce bineînțeles că ar fi o, un mod optim de a continua. Așa cum am spus, la această ședință nu s-a luat niciun fel de decizie, dar cred că a fost foarte utilă pentru că am constatat că există mm, un consens între statele membre și s-ar putea să ajungem la o decizie mai târziu până la finele anului. Vom reveni la acest subiect când se va discuta raportul dumneavoastră, perspectiva organizării la nivel de Consiliu până la sfârșitul anului viitor pe tema uh, subiectului uh, securității. Președintele Van Rompuy a uh, propus să avem o dezbatere cuprinsătoare până la sfârșitul uh, uh, anului viitor, o pregătim, e în curs de pregătire. Bineînțeles că trebuie să mergem mai departe de elementele uh, obișnuite, de exemplu parteneriatele, uh, battle group și așa mai departe. Trebuie să încercăm să discutăm uh, și alte uh, subiecte, de exemplu industria, aspectele comerciale, bazându-ne bazându pe activitatea uh, grupului de la Comisie cu privire la securitate și apărare. Comisia uh, va da publicității o comunicare la, la anul Uh, în ce privește politica de apărare, cred că e uh, un uh, mod potrivit de a avea o dezbatere pe fond, pe chestiunile de fond. În 2008 cred că a avut loc o astfel de dezbatere, dacă nu mă înșel, deci iată Uh, una, deci iată avem o ocazie unică la 4-5 ani să avem o uh, dezbatere de orientare politică și vom începe pregătirile chiar acum. Vom uh, folosi toate reuniunile ministeriale pe care le vom organiza până acum și până în decembrie 2013 pentru a pregăti această dezbatere Uh, sper ca președintele Consiliului European să ne confirme acest lucru în decembrie în acest an, să uh, el să atribuie uh, un mandat specific Comisiei Europene, Agenției Europene de Apărare și SEAE pentru, a, pentru ca șefii de stat și de guverne să discute toate aceste subiecte în decembrie. Domnule președinte, mă voi opri aici, dar sunt sigur că vom reveni la aceste chestiuni când vom discuta raportul în detaliu. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Profit de uh, prezența domnului Aber, directorul CPCC, a demisionat uh, în uh, Georgia săptămâna trecută. Eu am fost în Georgia cu ocazia alegerilor, uh, nimic de a face cu sede, dar autoritățile georgiene cu care ne-am întreținut au lăudat foarte mult această misiune și mandatul său, EUMM, care evoluează într-un context foarte dificil, cu toate restricțiile legate de Abhazia Uh, sper ca alegerile din uh, Georgia să nu pună în uh, primeștie această misiune EUM, care rămâne foarte utilă, din, din păcate. E foarte important ca statelor membre să li se reamintească în permanență obligațiile de a pune la dispoziție personal pentru misiunile civile și militare, pentru că de asta depinde credibilitatea politicii noastre de securitate și politicii externe. În reprezentant ne va reaminti cu siguranță și acest lucru. În ce privește bilanțul cadrul operațiunilor pe care tocmai ni le-ați făcut. Aș dori să vă pun o întrebare, o întrebare care poate, poate că vi se pare neînsemnată deocamdată, în legătură cu cornul Africii. Într-adevăr, dispozitivul pe care îl uh, activăm acolo, atât uh, civil cât și militar, uh, e, un, e, e complementar. Avem și această misiune la capul Nestor, care tocmai e lansată. Uh, și care are o misiune regională, având în vedere evoluția actuală din Somalia și având în vedere uh, progresele înregistrate pentru a ajunge la o stabilizare, e adevărat, uh, relativă a situației politice, aș dori să știu dacă se acordă prioritate Somaliei și capacității Somaliei de a face ceva înainte de a uh, adopta măsuri la nivel regional. Aș dori să știu dacă se pune o astfel de întrebare sau dacă e încă timpuriu. Iată întrebarea care doream, pe care doream eu să o pun. Doamna Sargic dorește să pună o întrebare și după aceea domnul Weigel. Thank you, Chair. Thank you for, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru informațiile foarte cuprinzătoare și de calitate. Am o întrebare mai generală. Poate ar trebui să aștept un pic până când ne puteți eh, asculta. Am o întrebare mai generală. Ați menționat o inițiativă a Suediei. Eu sunt un membru din Suedia și vreau să vă întreb eh, după inițiativa suedeză germană din Ghent privind uh, împărtășirea resurselor, punerea în comună a resurselor, avem o cultură nouă prin care începem să gândim că putem uh, folosi resursele într-un mod mai bun. Eu am experiența războiului din Bosnia și a doua problemă pe care o avem este că avem sisteme duble deci uneori Uniunea Europeană face același lucru pe care le face și NATO. Deci pe de-o parte avem uh, împărtășirea uh, resurselor, punerea în, comună, punerea în comună a resurselor, dar credeți că avem suficient de bună cooperare cu NATO astfel încât să fim siguri că în viitor cel puțin vom face lucruri diferențiate și ne vom ajuta unii pe alții, vom fi complementari și vom putea să fim complementari cu NATO și să împărtășim resursele cu NATO. De exemplu, în viitoare conflicte sau potențiale viitoare conflicte, suntem noi siguri că Uniunea Europeană va face un lucru și NATO va face alt lucru ca să nu mai avem acea situație din Bosnia din 1995, că a fost nevoie de patru ani ca să ne dăm seama că ne suprapuneam 40% din activitățile noastre și mă gândesc la situația din Siria și din alte potențiale focare de conflict. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, dar în acel moment politica comună de securitate și apărare nu exista. Exact. Asta a fost lecția pe care am învățat-o și de aceea avem acum această politică comună. După Kosovo am început să înțelegem că aveam nevoie de... Asta a fost prețul pe care l-am uh, plătit. Războiul din Bosnia a fost prețul plătit și din Kosovo ca să înțelegem că avem nevoie de asta. Domnul Weigel, domnul Zemke. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Popovski, pentru introducerea foarte cuprinzătoare, dar aș vrea să vă întreb următorul lucru. Din situațiile pe care le-ați descris, Mali, Cornul Africii, acum Siria, ce se întâmplă acolo. A realizat politica comună de securitate și externă uh, vreun rezultat pozitiv? Suntem în vreuna dintre aceste situații mai aproape de pace, mai aproape de o soluție? Pentru că altfel Ehm, e ca și cum se pare că toată lumea este corectă, toată lumea face ceea ce crede că trebuie făcut, toată lumea ehm, ne face rapoarte nouă Parlamentului sau șefilor de guvern, șefilor de stat, însă situația generală se înrăutățește, avem o nouă criză, n-ați menționat ultima situație la ultima întâlnire Uh, în legătură cu conflictul turco-sirian și există această legătură între probleme, pentru că dacă spui Mali, știm ce se află în spatele problemei din Mali. Intervenția libiană și ce s-a întâmplat după aceea, după aceea avem Sahara de Vest în vecinătatea imediată a Maliului E una dintre problemele mele favorite, recunosc, și am fost acolo la doar o săptămână după ce, uh, după cum se presupune, Al-Qaeda ar fi uh, răpit anumiți oameni, câțiva oameni, și dacă vorbim despre oricare dintre aceste chestiuni, ajungem inevitabil și la problema conflictului israelo-palestinian, care acum, în mod evident, se Uh, extinde către Iordania. Sunt uh, foarte îngrijorat în legătură cu situația din Iordania. Am o cunoștință personală Am vorbit ieri cu oameni din Iordania și e un blocaj total în ce privește evaluarea situației din, uh, din Siria, evaluare de către Uniunea Europeană. Avem câțiva politicieni europeni foarte uh, vocali, așa, care strigă că ar trebui să-i bombardăm și să rezolvăm problema cu bombardamentele. Nu știu pe cine să bombardăm exact și de ce și nu știu cu ce rezultat, dar, evident, că astfel de mesaje uh, au rezultate pozitive în presa populistă. Așadar, ce uh, cred că lipsește este legătura între ce faceți dumneavoastră și o politică unificată uh, europeană, cu adevărat comună și orientată spre rezultate. Rezultatele nu pot însemna altceva decât mai multă pace, mai multă stabilitate și mai puține uh, conflicte potențiale. Așadar, nu v-ați uh, referit la responsabilitatea segmentului politic în această privință, dar aș vrea să aud comentariile noastre. Mulțumesc, domnul Zemca. Panu ministrowi za tę tradycyjnie interesującą informację. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante. Ca de obicei, este foarte util să particip la aceste ședințe și să vă ascult încercăm să monitorizăm situația din punct de vedere al securității și informațiile pe care ne le-a oferit sunt întotdeauna utile. Aș vrea să mă refer însă la două chestiuni. Mai întâi o problemă de ordin general și în al doilea rând o chestiune mai specifică și la un nivel mai personal. Voi începe cu problema generală. Domnule ministru, susțin ceea ce spuneți. Spuneți că ar trebui să eliminăm Uh, aspectul ficțional atunci când e vorba de grupurile de luptă. Pentru că am uh, trăit cu această ficțiune vreo 10-12 ani deja. Și asta e foarte rău pentru moral. Statele membre își trimit cele mai bune trupe în aceste uh, grupuri de luptă și nimic nu se întâmplă. Și păstrăm această ficțiune costisitoare, fără niciun fel de uh, valoare adăugată, ori aici noi ar trebui să găsim o, o ieșire. Deci ori să folosim aceste grupuri de luptă în interesul Uniunii Europene, ori să eliminăm, să o terminăm o dată cu această ficțiune. Asta ar fi prima chestiune. A doua, mă întrebam dacă ar trebui să ridic această problemă aici într-o ședință a Comisiei SED a Parlamentului European. Pentru că e o chestiune foarte individuală, dar uneori problemele personale individuale reflectă capacitatea noastră de a face ceva. Despre ce e vorba? E un lucru cu care m-am confruntat acum trei zile în Mali. Ați vorbit despre Mali astăzi. În Mali a a murit un tânăr polonez de 23 de ani în Mali. E foarte greu de spus de ce a murit de holer, malarie, nu știm, pentru că nu avem diplomați acolo, avem un preot polonez și prin intermediul lui familia a aflat că a murit. Deci nu avem diplomați la fața locului, așadar e dificil să repatriem uh, uh, corpul uh, neînsuflețit în Polonia. Despre ce vorbesc aici? Vorbesc despre o problemă particulară și știu că Parlamentul sau Comisia nu se ocupă de probleme individuale, personale, dar acesta este un bun exemplu despre un domeniu în care Serviciul de Acțiune Externă ar putea acționa, pentru că în Mali majoritatea țărilor europene nu au reprezentanții. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Dincolo de problema generală și anume de stabilizarea regiunii și a training și așa mai departe, uh, Serviciul de Acțiune Externă poate să joace vreun rol când apar astfel de probleme individuale, personale și statele membre nu pot să acționeze? Uh, uneori e vorba de chestiuni dramatice și nu putem face nimic să ajutăm. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc și în fine domnul... Thank you very much. Domnul Chelam. Mulțumesc, domnule Popovski. The latest information. Uh, uh, Vă mulțumesc pentru că împărtășiți cu noi ultimele informații și aș vrea să vă urez bun venit, să vă felicit. Uh, misiunea noastră a fost un succes în Cornul Africii și suntem uh, nerăbdători să vedem noi contribuții pozitive ale misiunii noastre. În ce privește însă Siria, suntem uh, foarte îngrijorați de situația care se înrăutățește de la o zi la alta. După cum menționați, nu aveți planuri specifice uh, pentru a face față situației. Continuăm să urmărim uh, evoluțiile de acolo Asta e urmăriți situația generală sau posibilă utilizarea armelor chimice? În ce privește Libia, susțin ideea unei potențiale misiuni uh, în cadrul politicii comune de apărare și securitate. Uh, problema este că, așa cum ați spus, nu vor fi prea mulți interlocutori. Însă aș vrea doar să vă atrag atenția asupra raportului colegului Danjean uh, referitor la Libia, care spune că în cazul Libiei Uniunea a avut uh, ocazia să acționeze într-un mod coordonat și dacă e necesar chiar uh, să acționeze militar pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate, însă această șansă a fost ratată din cauza diferendelor la nivel politic între statele membre. Uniunea s-a mulțumit cu un rol de observator pasiv. Ce ar trebui să facem pentru a depăși astfel de situații, după opinia noastră? Și, în fine, în ce privește grupurile de luptă și uh, împărtășirea resurselor, punerea în comună a resurselor, ați menționat, ministrii apărării au menționat ideea de a dezvolta un uh, cod de conduită uh, Uh, privind uh, punerea în comună a resurselor și pentru a avea un proces mai sistematic și mai sustenabil pe termen lung. Și dacă vorbim de rezultate și de măsuri practice, cred că mm, prim-miniștrii nu pot fi mai departe de aceste concepte. Există foarte multe intenții bune și cam atât. Și în fine, ați putea să explicați ce idei s-au discutat pentru a flexibiliza grupurile de luptă și dacă există planuri concrete de a crește eficiența acestor grupuri de luptă, așa cum a menționat colegul meu. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule Popovski, veți răspunde la aceste întrebări și după aceea vom merge mai departe. Mulțumesc. Încerc să fiu succint. Sunt foarte multe întrebări. Eu o să răspund în ordine, la întrebări în ordinea care au fost puse. În ce privește concentrarea pe Somalia? Asta se va întâmpla ca parte a misiunii EUCAP Nestor, pentru că această misiune va colabora și cu autoritățile din uh, Puntland și din Somalia. Deci va uh, instrui forțele de poliție și funcționarii uh, care se ocupă cu aplicarea legii, pentru ca aceștia să facă față pirateriei ei înșiși aceste forțe. Face parte din mandatul lor. Sigur că e mai complicat decât să colaborăm cu țări în care există structuri de stat mai bine Uh, înrădăcinate, dar asta e partea mandatului. Misiunea este la un stadiu foarte timpuriu. Acum încerc, încearcă practic să se formeze și e o mare provocare. Asta a fost uh, exprimat foarte clar de către comandantul misiunii atunci când a discutat cu miniștrii. E vorba de un teritoriu vast cu cinci țări diferite, diferite uh, centre regionale, uh, sediul este în Djibouti al misiunii, dar asta e provocarea uh, care ne stă în față și sunt sigur că colegul meu vă poate oferi mai multe detalii privind planul operațional. În ce privește punerea în comun a resurselor uh, cu NATO, e un subiect care tot revine și e o întrebare pertinentă, singur. Cred că am stabilit un mecanism foarte bun de coordonare cu NATO și am făcut deja acest lucru cu ceva timp în urmă, când ne, noi ne pregăteam pentru summitul de la Chicago, summitul NATO de la Chicago, în mai și am uh, colaborat uh, practic zilnic cu staful NATO de aici și IDA-ul uh, colabora cu comandamentul aliat din Norfolk ca să ne asigurăm că nu este vorba de niciun fel de suprapunere în activitățile noastre. Și dacă ne uităm la lista de proiecte pilot, vedem că am reușit să realizăm această complementaritate. Și sigur, uh, ipoteza de la care pornește acest concept al punerii în comun al resurselor este că aceste capabilități, aceste capacități uh, pe care le avem vor putea fi folosite pentru orice tip de operații, nu, operațiuni nu uh, vor fi dedicate doar NATO. Deci dacă există aceste capacități europene, statele membre le vor putea folosi pentru scopuri diferite. Asta e, face parte din înțelegerea noastră cu NATO și schimbul acesta continuă. Avem întâlniri regulate la nivelul uh, funcționarilor privind dezvoltarea capacităților de acțiune. Agenția face același lucru și, de asemenea, uh, este un subiect pe care Catherine Ashton îl discută cu secretarul general NATO la intervale regulate. Ea va vorbi în fața miniștrilor de apăra, apărării din NATO în această după amiază. Mesajul său va fi, de fapt, o informare în legătură cu activitățile legate de pooling și sharing, de punerea comună a resurselor cu NATO. Întrebarea domnului Wagner. Sigur, noastră mă întrebați în legătură cu eficiența misiunii, care este crucială dar este la fel de crucial să vedem operațiunile și misiunile CFSDP ca partea uh, strategiilor noastre. Ele nu apar din neant. Uh, misiunea însă nu este un substitut pentru o politică. Misiunea trebuie să servească o politică și un scop politic. De aceea am început să acționăm într-un cadru politic, să spunem, cum ar fi strategia pentru Cornul Africii sau strategia pentru Sahel, și misiunea este doar o componentă a participării noastre acolo. Dacă vă uitați, de exemplu, la Cornul Africii, suntem încă cei mai mari furnizori de asistență de dezvoltare și de ajutor umanitar către aceste țări. Avem uh, un uh, reprezentant special care coordonează eforturile noastre. Este un birou la Mogadishu, inaugurat de Cathy Ashton în august și apoi avem acele trei misiuni, uh, militară, civilă și mixtă, care completează acest efort și cum măsurăm succesul. E foarte dificil să măsori succesul unei misiuni în cifre, deși, dacă ne uităm la rezultatele misiunii Atalanta, unele cifre sunt uh, grăitoare. Uh, și admira, amiralul este rugat să mă corecteze dacă mă înșel. În ultima vreme doar 5 Uh, nave au fost victime ale piraților față de 65 în 2010. Deci nu e vorba doar de efectele musonului, ci și de efectul uh, preventiv al misiunii Atalanta și de creșterea detașamentului de protecție autonomă pe vase, unități uh, armate așadar, care sunt puse pe fiecare vas comercial și totodată faptul că am trecut la implementarea acelei părți robuste a mandatului, pentru că în momentul în care au fost atacate uh, punctele logistice de pe uscat ale piraților în mai, a fost prima dată când misiunea noastră a folosit forța în, în cadrul acestei operațiuni. Deci, dacă vă uitați la imaginea generală, situația în Somalia s-a schimbat. Faza de tranziție s-a încheiat, avem un nou președinte ales. Uh, forțele de menținere a păcii africane și uh, soldații care au fost uh, antrenați încă din 2010 uh, au început să acționeze, controlează din ce în ce mai mult uh, din teritoriul țării. Asta încercăm să realizăm, dar asta trebuie să fie dublată de mai multă implicare, de mai multă cooperare pentru dezvoltare și de susținere politică pentru următorul stadiu al uh, tranziției politice. Un alt exemplu menționat de președinte este uh, Georgia, sigur. Asta e doar o misiune de monitorizare, puteți spune. Dar e un factor de stabilizare foarte important pentru această țară. A existat uh, de patru ani și ea uh, joacă un rol foarte important și vizibil. E singurul tip de prezență internațională pe teren de-a lungul uh, frontierelor. Deci e prezența europeană. Și cred că asta poate uh, aduce o diferență. Nu voi comenta pe uh, Uh, subiectele mai largi, cum ar fi conflictul israelo-palestinian, pentru că sunt sigur că doamna Ashton uh, va vorbi despre, vă va vorbi despre ele atunci când uh, va lua cuvântul în cadrul săptămânii dedicat. Voi răspunde acum la întrebarea domnului Kellen și după aceea o să răspund în poloneză, pentru că este limba mea maternă. În ce privește Libia, într-adevăr, Uh, problema este să ajungi la oamenii potriviți. Vrem să creăm o diferență, să facem progres, însă într-adevăr este foarte dificil să găsești uh, oamenii potriviți cu care să ai contact. Am avut această experiență și eu însumi în uh, Libia în februarie, uh, asta era încă în timpul fazei de tranziție și toți interlocutorii cu care am vorbit au dispărut mai târziu, după două sau trei luni. Deci este uh, foarte dificil să găsești pe cineva care este responsabil și are puterea să ia niște decizii. Nu putem să ne trimitem oamenii pur și simplu și din motive de securitate, pentru că știți cât de fluidă este situația în Libia și trebuie să uh, asigurăm securitatea uh, oamenilor pe care îi trimitem. Ați menționat oportunitatea ratată. Știm cu toții care e povestea Uh, aici statele membre nu au, erau gata să, nu au fost uh, pregătite să accepte un mandat uh, mai ambițios în ce privește operațiunea libiană, dar lecțiile pe care le învățăm acum nu au fost foarte utile. Am ratat niște capacități de planificare și, de, și operaționale și este un bun exemplu pentru nevoia de punere în comun a resurselor. Dacă ne uităm până la urmă, cel mai bun pro- proiect de pooling a fost cel legat de realimentarea navelor în aer. O să, nu o să mai intru în detalii aici, cred că acum un an am fost foarte rău criticat uh, de această comisie, dar asta e situația. În ce privește codul de conduită? Nu putem să impunem uh, niște lucruri, dar cred că putem să încercăm să facem ca lucrurile să progreseze un pic, să încurajăm statele membre să fie mai cooperante, să uh, Uh, împartă proiectele. Noi vorbim aici despre mainstreaming, dar de fapt de raționalizare, dar de fapt e vorba de punerea în comun a inițiativelor și de împărtășirea investițiilor și cheltuielor. Știu că e mai ușor de zis decât de făcut, dar e totuși posibil. Și vedem asta în Suedia, de exemplu. În fine, în ce privește grupurile de luptă și flexibilitatea, sunt două elemente. Pe unul l-am menționat deja. Am putea, de exemplu, să folosim uh, diferitele componente, dacă avem nevoie de o unitate medicală. Și am, am avut situații de genul acesta înainte. Aveam nevoie de capacități foarte specifice și nu le puteam găsi pentru operațiunile noastre. Deci poate aceste grupuri de luptă ar putea fi folosite și în mod, folosite și în mod separat. Și o altă idee, da, discuția continuă pe această temă în următoarele săptămâni, este să uh, adăugăm o componentă civilă a acestor grupuri de luptă. Noi nu, crede că, nu credem că asta ar trebui să ducă la schimbarea conceptului grupurilor de luptă. Uh, cred că este inspirat de modelul PRT care a fost folosit de multe țări în Afganistan. Acum o să trec uh, la limba poloneză pentru a răspunde la întrebările domnului Zenca privind grupurile de luptă, aveți dreptate. Uneori este o experiență dureroasă. De șapte ani există acest concept, șase-șapte ani, fără prea mult succes. Însă există o idee care tot apare și apare și a fost discutată de miniștri și va reveni cu siguranță. S-a făcut sugestia de a folosi grupurile de luptă ca un fel de rezervă, de exemplu, în uh, eventualitatea unor probleme în, în Bosnia. Dar acum în Bosnia există o jumătate de grup de luptă, însă problema tot uh, se întoarce. Și nu există o strategie pe termen lung în ce privește rezervele. Sunt foarte multe diferențe de opinie pe această problemă, dar uh, este, există și această abordare de tip soft uh, pentru grupurile de luptă și poate asta e un lucru bun. A doua întrebare legată de acel tânăr polonez care a murit în Mali. Sigur că Uniunea poate ajuta, dar nu avem niciun fel de competențe consulare este o discuție pe această temă. Există un grup de state membre care consideră că ar trebui să ne asumăm niște responsabilități consulare. Alte state membre au opinii diferite despre cum uh, trebuie făcut acest lucru. Sunt discuții între secretarul general de la nivelul statelor membre și secretarul nostru general uh, însă putem, cred, face, putem facilita contactele și putem ajunge la anumiți oameni fără să încălcăm competențele naționale. Cred că asta e posibil și să, e posibil să ne angajăm în astfel de situații, de exemplu în Siria, unde de asemenea încercăm să ajutăm uh, organizațiile uh, care oferă ajutor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Încheiem această primă parte a schimbului nostru cu domnul Popovski. Vom trece acum la raportul anual privind politica comună, externă și de apărare comună, pe care am avut onoarea să-l pregătesc. Vă mulțumesc, stimați colegi, că sunteți în acest moment 198. Uh, uh, văd că o imensă majoritate e reprezentată de uh, amendamente, din aceste 198 de amendamente e reprezentată de lucruri foarte interesante și sigur și sigur că anumite amendamente uh, pun anumite chestiuni, probleme de natură politică pe care să le discutăm cu grupurile, dar în afară de anumite opoziții bine cunoscute și care au fost deja exprimate în timpul discuțiilor la, cu privire la precedentele rapoarte, cred că, global vorbind, uh, sensul acestui raport este împărtășit de majoritatea grupurilor și cred că asta ne va permite să avem discuții, pe de o parte, productive și, pe de alta, uh, rapide pe acest raport, cu un calendar destul de strâns, chiar dacă am uh, decalat votul în plenară pentru sesiunea din noiembrie și vom avea așadar discuții cu raportorii din umbră de acum încolo și un vot în Comisia AFET care va avea loc pe 25 octombrie. Așadar, rămân complet uh, la dispoziția raportorilor din umbră și coordonatorilor de grup ca să putem uh, avansa, dar încă o dată cred că nu e nimic în cele 198 de amendamente care să reprezinte un obstacol în calea unui bun compromis. Deci eh, vom discuta amendamentele de compromis și apoi amendamentele care pun probleme. Cred că aveți cunoștință în legătură cu acest raport. Nu vreau să prezint din nou liniile principale pe care le-am definit. Sigur, există un anumit număr de revendicări, în orice caz de cereri din partea Parlamentului European, care sunt cumva constante însă despre care Parlamentul știe că nu poate primi un răspuns pozitiv imediat, fie din partea statelor membre, fie din partea Serviciului de Acțiune Externă. Mă gândesc mai ales la cartierul general, faimosul headquarter HQ, care a fost subiectul unor discuții pasionate anul trecut uh, la nivelul Consiliului, fără să se ajungă la o soluție. Așadar, deci nu, nu vreau să elimin discuția. Sigur, doamna Ashton serviciile sale au exprimat o mare rezervă pe acest subiect, totuși asta nu schimbă faptul că Parlamentul își îndeplinește rolul atunci când are niște ambiții foarte înalte pe termen scurt și cred că este bine să continuăm să cerem un anumit număr de lucruri. La fel stau lucrurile și cu o inițiativă care cred că are mai multe șanse de a fi realizată pe termen mediu sau scurt, o carte albă privind apărarea europeană și care va veni să completeze în mod util strategia de securitate europeană scrisă în 2003, revizuită în 2008. Ni se pare important în această perioadă de profunde bulversări atât geopolitice cât și bugetare ca europenii să-și pună întrebări în legătură cu prioritățile lor în materie de apărare, prioritățile lor colective de apărare, dar de asemenea cum să se integreze aceste priorități și aceste constrângeri, mai ales bugetare și financiare, în programele lor naționale, care rămân piatra unghiulară a politicilor de apărare europene, bineînțeles. Iată câteva dintre subiectele pe care Parlamentul are revendicări constante și le veți regăsi în raport. În rest, există evident un pasaj dedicat uh, misiunilor, uh, cu, în special cu misiunile PSDC, Uh, majoritatea misiunilor au un impact. Putem regreta că unele sunt prea modeste față de ambițiile pe care le poate avea Uniunea Europeană și cam asta este tonul raportului. Să păstrăm întotdeauna un nivel de ambiție la standardul Uniunii Europene, dar On reste quand même euh, des valeurs ajoutées. Dar totuși aceste emisiuni aduc întotdeauna o valoare adăugată și este adevărat că dorim de asemenea ca dosarul, partea militară a PSDC să nu fie sacrificată. Poate cuvântul este un pic uh, uh, dur, dar cred că el reprezintă una dintre resursele abordării noastre globale. Iată, foarte general, ceea ce doream să spun ca introducere. Aș fi foarte bucuros să am comentariile și observațiile noastre pe acest raport și după aceea îl vom discuta, voi da cuvântul coordonatorilor și raportorilor din umbră. Thank you very much. Oh, uh, first of all... Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să vă spun că suntem recunoscători pentru atitudinea dumneavoastră ambițioasă. Din păcate, nu ne putem ridica întotdeauna la nivelul așteptărilor, dar de fiecare dată suntem stimulați de ambițiile dumneavoastră. Ați menționat uh, dezbaterea cu privire la sediul central. Da, am tot dezbătut tema luni și luni de zile, n-am ajuns prea departe, dar iată că am încercat. Am studiat diferitele opțiuni și până la urmă am reușit să găsim o soluție modestă, dar realistă, cu privire la sediul central. Acest headquarter a fost creat funcționează în momentul de față și va ajuta la planificarea și conducerea misiunilor și operațiunilor demarate în cornul Africii. Noi ne dorim să fim pragmatici și să continuăm a face pași înainte în ceea ce privește PSAC. Dați-mi voie să, să spun însă câteva lucruri legate de acest uh, raport. Vorbeați despre cadrul strategic și uh, se punea problema dacă Uniunea Europeană are sau nu nevoie de un nou cadru strategic. E bine, această dezbatere durează de ceva timp încoace. Părerile sunt împărțite în privința necesității. Eu consider că e nevoie să ne dăm seama încotro vrem să ne îndreptăm. Situația s-a schimbat acum, dată fiind uh, viitoarea dezbatere din cadrul Consiliului European. Iar acum eu consider că avem contextul potrivit pentru a discuta în detaliu politica de securitate și apărare europeană. Uh, putem să luăm în considerare în cadrul acestei discuții uh, diferiții factori industriali, economici, etc. Acum contextul este unul favorabil uh, Uh, purtării unei asemenea discuții de detaliu. Iată, ne-am dat seama că avem un potențial mare în Europa pe care ar trebui să-l uh, fructificăm. Discuția aceasta se va purta între guverne și actorii din, uh, de la nivel național, dar noi cu siguranță vom urmări în, îndeaproape această dezbatere. Bineînțeles, cerem cu toții o carte uh, Uh, albă, nu considerăm că această carte albă ar putea fi uh, înlocuită de o dezbatere din, între uh, guverne și actorii naționali, dar cu toate aceast, acestea, această întâlnire este una importantă și ne va ajuta să mergem înainte. Totul va începe cu uh, întâlnirea Consiliului uh, Ministrilor Apărării din noiembrie. În ceea ce privește abordarea cuprinzătoare, care este o a doua religie aici la Bruxelles, toată lumea crește, în crede în această metodă, E bine, metoda în sine funcționează deja în cornul Africii, spre exemplu. Și vă explicam care este situația acolo. Însă, cu toate acestea, sunt, trebuie să înțelegem că metoda cuprinzătoare nu trebuie să dilueze nici pe departe politica PSAC. Deci această metodă nu este un substitut pentru PSAC, ci reprezintă o parte integrantă a politicii de securitate și apărare comună. Oriunde avem uh, o metodă uh, cuprinzătoare, și aplicăm această metodă uh, cuprinzătoare, fie că vorbim despre uh, Cornul Africii, fie că vorbim despre Sahel, avem întotdeauna această metodă cuprinzătoare ca un complement al uh, PSAC. Asta, asta facem. Am avut întotdeauna un cadru strategic pe care l-am aplicat și pe care l-am uh, potențat cu ajutorul diferitor uh, noi uh, acțiuni și operațiuni. Și vedeți asta, ce, asta în Niger și de asemenea în Mali. De fapt, vă, vă descriam situația, situațiile de acolo. Nu cred că voi comenta în detaliu asupra operațiunilor, bine, aș putea să o fac în cazul în care considerați că aceste comentarii ale mele sunt necesare, însă uh, vreau să spun că, în general, uh, propunerile dumneavoastră ne vor ajuta să ne cristalizăm părerile uh, care vor trebui să fie cristalizate înainte de dezbaterile de la finalul acestui an și din anul viitor, ale uh, Consiliului Ministrilor Apărării. Vreau să fac uh, câteva comentarii specifice însă, noile uh, pericole și uh, cibersecuritatea. Acestea, aceste teme sunt foarte, foarte interesante. În altul reprezentant a fost săptămâna trecută în Ungaria la conferința privind, conferința privind uh, cibersecuritatea. În uh, Uniunea Europeană deocamdată nu avem un cadru uh, legislativ în ceea ce privește uh, cibersecuritatea, securitatea cibernetică, dar sperăm că în următoarele săptămâni Comisia Europeană va prezenta o comunicare pe te tema aceasta. Uh, interesul este mare în ceea ce privește securitatea cibernetică. Chiar astăzi voi avea o întâlnire în care voi prezenta activitățile Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea cibernetică. Iată, aceste discuții sunt deosebit de importante pentru găsirea unui numitor comun. Numitor comun care se reflectă în găsirea unor reguli cu privire la comportamentul normal, între ghilimele, în uh, spațiul cibernetic, spre, spre exemplu. În ceea ce privește spațiul, Uh, pe care îl menționați dumneavoastră în uh, raportul dumneavoastră, există un cod de conduită european pentru uh, spațiul cosmic. Acest cod de conduită a fost deja lansat și discutăm cu diferiți parteneri din uh, întreaga lume, lucrăm mână în mână cu Statele Unite ale Americii și sperăm că cât mai curând cu putință E drept, nu avem un calendar cât se poate declar în acest sens, dar sperăm că în cât mai curând cu putință vom reuși să-i convingem pe toți partenerii noștri uh, internaționali. Tema este foarte importantă și uh, mă ocup eu, <laughs> chiar eu de ea, în numele înaltului reprezentant. Și mai exista o temă pe care o menționați în raportul dumneavoastră, o temă de interes pentru noi, și anume întărirea expertizei uh, în uh, interiorul delegațiilor Uniunii Europene. Această expertiză există deja uh, în unele dintre delegațiile noastre. Spre exemplu, avem un, un expert de genul acesta care colaborează direct cu ECOVAS. Ba mai mult decât atât, expertul nostru lucrează în cadrul uh, sediului ECOVAS și uh, încearcă să explice uh, partenerilor noștri care este abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește Sahelul. Vă spuneam că în după amiaza aceasta am o reuniune și această temă se află de asemenea pe ordinea de zi a reuniunii din cursul după, după amiezii. Și iată, propunerile dumneavoastră sunt deosebit de importante pentru noi. Uh, Uh, e drept că această temă ne-a fost adusă în atenție și de șefii delegațiilor noastre. Uh, șefii delegațiilor au susținut că, într-adevăr, expertiza în special în domeniul securității, este esențială. Și iată, noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta. Bonjour. Da, cu privire la acest ultim aspect, sunt într totul de acord cu tot ceea ce a spus. Uh, faptul că am inclus în raport reflectă și solicitările șefilor de delegații din Europeană, atât în țările în care Uniunea Europeană e foarte activă prin uh, misiunile sale, misiunile PSAC, dar uh, mai există și un aspect uh, de, mm, pe care nu putem uh, ignora, țările cu care avem parteneriate, țări terțe și care își manifestă interesul pentru misiunile PSAC. Mă gândesc, de exemplu, la China, o țară care uh, urmărește îndeaproape misiunile noastre de combatere a pirateriei, care are propriul său dispozitiv uh, în apele africane și uh, șeful delegației Uniunii Europene la Beijing ne-a spus cât de mult uh, ar dori să beneficieze de experiența Uniunii Europene uh, dincolo de uh, aceste misiuni punctuale care au loc. Aș dori să dau cuvântul acum raportorilor din umbră, domnului Ianies în primul rând. Gracias, señor eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să-mi cer scuză pentru întârzierea mea. Am ajuns în sală după ce dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de raportor, ați luat, uh, luaserăți deja cuvântul. Iată, avem acest raport în fața noastră. și știm cu toții cum decurg uh, activitățile în Parlamentul din uh, European. Eu sunt raportor din umbră și la AFCO, acolo am avut un vot, a trebuit să particip la el și iată că din pricina acelui vot am întârziat la această dezbatere deosebit de importantă pe care o avem în cadrul subcomisiei pentru apărare. Deci, pe ansamblu, suntem de acord cu uh, opiniile care au fost uh, vehiculate aici. Există multe propuneri în raportul acesta pe care nu putem decât să le sprijinim. Există și aspecte pe care dorim să le modificăm. Este vorba despre teme foarte importante din punctul nostru de vedere. Spre exemplu, noi dorim să subliniem uh, și mai mult uh, multilateralismul eficient. Multilateralismul este o piatră unghiulară a politicii noastre de apărare. Acest concept a fost creat în ultimele decenii și acum trebuie să îl trebuie să cimentăm acest, uh, acest concept. Este vorba aici despre um, importanța ONU, despre subsidiaritate, etc. Trebuie să sprijinim acest uh, principiu. Mai avem, de asemenea, principiul apărării reciproce. Acest uh, acest principiu trebuie la rândul său să fie subliniat. Trebuie să subliniem acest principiu în contextul acestor com- conflicte care ne-au tot afectat în ultimii ani și la care nu am putut să reacționăm din pricina faptului că nu aveam cadru juridic necesar. Ei bine, iată, trebuie să schimbăm lucrurile din pricina um, lacunelor la nivelul dreptului internațional există în continuare o mulțime de dictaturi care oprimă populații întregi lucrurile trebuie să, să se schimbe. În ceea ce privește securitatea și apărarea la nivel uh, mondial, Uniunea Europeană poate să facă mai multe. Uniunea Europeană este un actor global și tocmai de aceea ar trebui să facă mai multe pentru a-și uh, dezvolta politica de securitate și apărare. Există o mulțime de aspecte în acest context care pot fi tratate și pe care trebuie neapărat să le subliniem, să le accentăm și sprijini pentru a uh, reuși într-adevăr să schimbăm ceva la nivel uh, mondial. Trebuie să ne sufulcăm mânecile și să trecem la acțiune. Noi am uh, subliniat de asemenea aspectele importante din punctul nostru de vedere în cadrul, în contextul relațiilor UE-NATO. Noi știm că trebuie și pe viitor să colaborăm strâns cu NATO. În Parlamentul European am tot discutat în trecut despre interacțiunile existente între cele două entități, dar și despre suprapuneri. Iată, Tocmai de aceea trebuie să subliniem aspectul complementar al uh, acțiunilor NATO, respectiv UE. Nu trebuie să existe rivalitate între UE și NATO, deci, ci trebuie să existe o puternică cooperare. Și mai apoi, interoperabilitatea Agenției Europene pentru Apărare trebuie să fie îmbunătățită. Această agenție trebuie să funcționeze mai bine, trebuie să combată suprapune cooperările între diferitele state membre. Iată, combaterea suprapunerilor este unul dintre obiectivele majore ale Parlamentului European, dar și ale Uniunii Europene. Nu dorim uh, să facem de mai multe ori același lucru și să cheltuim bani de mai multe ori pentru obținerea aceluiași obiectiv trebuie să punem în comun resursele și uh, tocmai asta am încercat noi prin amendamentele noastre să, supra, să, să subliniem, să scoatem în evidență. În ceea ce privește demilitarizarea, am uh, Uh, pus de asemenea accent pe câteva aspecte care, credem noi, sunt în interesul uh, lumii pe ansamblu. Și mă gândesc în acest uh, context, în special la China. Poate că distanța existentă între Europa și Asia ne face să nu ne dăm seama că procesul de remilitarizare s-a accelerat în Asia, lucru care este în detrimentul nostru al tuturor. Iată câteva dintre propunerile noastre în uh, esență, suntem de părere că înalta reprezentantă și uh, colaboratorii uh, domniei sale nu sunt neapărat foarte ambițioși când vine vorba despre îmbunătățirea acestei politici uh, de securitate și apărare comună care datează din 2008 încoace. Noi considerăm că această reevaluare este necesară. Vom mai discuta amendamentele și la ședința de săptămâna viitoare și poate vom ajunge la un compromis. Mulțumim, doamna Lözing. Vă mulțumesc. Într-adevăr, tema este una deosebit de importantă. Eu, în numele GUE, nu pot să intru în detaliu asupra tuturor aspectelor acest, acestui raport, ci mă voi rezuma la câteva comentarii de natură generală. Din punctul nostru de vedere, acest raport pornește de la o maximă greșită, și anume mai mult în scopuri greșite. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Dacă părinții își bat copiii pentru ca ei să primească note mai mari, să, să obțină note mai, mai mari la școală, nici pe departe acest atin, obiectiv nu va fi atins. Și din potrivă, notele copiilor vor deveni din ce în ce mai mici pe măsură ce bătăile se vor intensifica. Uh, Domnul Weigel, la rândul său, punea întrebări cât se poate de concrete în ceea ce privește rezultatele acestei politici. Domnul Donjon spune în raportul său că Uniunea Europeană are responsabilitatea de a se transforma în, într-un actor internațional care să promoveze securitatea internațională, să protejeze interesele Uniunii Europene la nivel mondial și să asigure securitatea cetățenilor europeni. Bun, s-a pus deja întrebarea dacă toate aceste intervenții ale Uniunii Europene, ale NATO sau uh, prin intermediul uh, Uh, intervențiilor co- comune s-a îmbunătățit în vreun fel situația cetățenilor la nivel mondial? Oare există acum mai puțini oameni care suferă în uh, diferitele regiuni ale lumii? Oare securitatea uh, cetățenilor europeni este într-adevăr garantată? S-a pus întrebarea și a pus cineva întrebarea în ce măsură viața cetățenilor europeni sau a uh, cetățenilor din statele terțe s-a îmbunătățit? Nu, nici pe departe. După cum vă spuneam eu, uh, această politică se bazează pe o maximă greșită. Iată, se pune, acțiune, se pune accentul pe intervenții suplimentare, intervenții suplimentare care, din punctul meu de vedere, sunt, nu vor duce la absolut nimic. Este o maximă uh, Uh, greșită pe care văd că ne încăpățânăm să o iterăm și reiterăm din nou și din nou. În ceea ce privește costurile, acum în Uniunea Europeană ne aflăm într-o situație în care mulți cetățeni din multe state membre duc uh, o luptă pentru supraviețuire. Iată cheltuielile sociale au scăzut din ce în ce mai mult și mă gândesc, spre exemplu, la uh, uh, știrile pe care le primim din uh, Grecia. Um, iată, în acest raport se vorbește despre scăderi ale cheltuielilor în domeniul PSAC, dar aceste scăderi sunt absolut nesemnificative. Vorbim despre o reducere a fondurilor cu vreo 200 de mii de euro uh, în 2012 spre deosebire de anul 2011. E oare aceasta o economisire? Oare aceste, aceste fonduri n-ar putea fi folosite într-adevăr mai bine în alte scopuri? Una Uniunea Europeană ar putea fi credibilă doar dacă și-ar demara activitățile uh, în așa fel încât sau pornind de la situația, de la îmbunătățirea situației cetățenilor europeni. Deci mie mi se pare că filozofia acestui raport este absolut greșită. Fără surpriză, nicio surpriză, spune domnul președinte. Doamna Copa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru acest raport și, de asemenea, să comentez pe scurt raportul acesta. Mie mi se pare că avem tendința de a nu fi neapărat realiști. Dată fiind situația existentă, vedem că la nivelul statelor uh, membre se fac tot mai multe reduceri de costuri în ceea ce privește apărarea. Ei bine, rolul nostru este acela de a discuta cu statele membre și de a le arăta cât de importantă este uh, Uh, asigurarea și garantarea securității cetățenilor europeni, de asemenea trebuie să discutăm uh, subiectul intervențiilor internaționale. Din păcate, iată, există colegi care confundă obiectivele raportului uh, în sine. Există colegi care consideră că toată această politică tot, are drept obiectiv transformarea în Uniunii Europene într-o sub per putere, pe măsura Statelor Unite ale Americii. Deci acești co- colegi pur și simplu nu înțeleg ce înseamnă PSAC. E clar că Uniunea Europeană nu, va nu se va transforma niciodată într-un partener uh, egal ca mărime, să între ghilimele, cu uh, al Statelor Unite ale Americii. Dar cu toate acestea, politica de securitate și apărare comună este uh, esențială și trebuie să fie sprijinită de către noi, pentru că prin intermediul acestei PSAC noi reușim să contribuim la succesul operațiunilor internaționale uh, demarate în acele regiuni ale lumii care au nevoie de intervenție străină. Cu toate acestea, uh, chiar dacă tonul nu trebuie să fie negativ, complet negativ atunci când, când vorbim despre acest raport, consider că trebuie să reevaluăm toate o, o, operațiunile demarate în trecut și să renunțăm la acele operațiuni care nu mai sunt necesare în momentul de față. Spre exemplu, operațiunea din uh, Balcanii de Vest. Da, situația nu este neapărat uh, roz acolo, dar cu toate acestea nu știu în ce măsură operațiunea, continuarea operațiunii uh, de acolo este esențială. Înainte de a ne retrage însă, trebuie să mai facem câteva e, uh, eforturi pentru a sprijini principiul statului de drept și uh, buna comunitate. În ceea ce privește acum uh, punerea în comun a resurselor, trebuie să ne gândim că dacă industria armamentului se va va fi subminată pe viitor, vom pierde tare multe locuri de muncă și, de asemenea, mulți uh, experți. Uh, tocmai de aceea trebuie să creăm un program comun în acest context, un program comun uh, european care să uh, permită diferitelor state membre să coopereze și să contravină unei asemenea tendințe deci eu consider că această colaborare, care trebuie să fie una multilaterală, nici pe departe bilaterală, pentru că colaborările bilaterale nu sunt pe placul meu, deci eu consider că printr-o astfel de, de activitate comună vom reuși să sprijinim industria apărării. În ceea ce privește uh, codul de co- conduite, într-adevăr o idee bună propusă săptămâna trecută la ședința informală demarată în uh, care a avut loc în, uh, în Cipru. Deci această, acest cod de conduită este unul important și cred că ar trebui să includem această informație prin intermediul unui amendament oral și în raportul de față. Euh, mulțumesc foarte mult. Avem câteva minute pentru a trece în revistă observațiile dumneavoastră. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc că marea majoritate a amendamentelor dau dovadă de spirit constructiv și cred că vor fi reținute am uh, observat faptul că se pune accentul foarte puternic de către domnul uh, Ianies și de către colegii domniei sale pe uh, trimiterea la multile, multilateralism, la noțiunea de securitate umană, uh, securitatea internațională, bineînțeles că sunt concepte pe care le uh, susținem întru totul și pe care le vom uh, insera în text. Însă, și chiar dacă s-a amintit acest lucru, putem insista pe aceste dimensiuni, uh, dar uh, aceste uh, noțiuni fac parte din pesc și deci din, și din intrinsectă din PSAC, poate că nu e chiar relevant într-un raport cu privire la PSAC. Dar poate că putem reveni pe, la aceste concepte și să le evidențiem puțin mai mult. Aș dori să reamintesc uh, tuturor colegilor că e vorba de un uh, raport specific PSAC și deci dacă dorim să acordăm uh, credibilitate raportului trebuie să ne axăm pe latura securitate și apărare. Bineînțeles că multe alte aspecte pot fi incluse în raportul PESC al colegului Brock. De altfel s-a și întâmplat așa. N-aș dori să fac nicio observație cu privire la celelalte aspecte, aș dori doar să vă reamintesc că o parte dintre colegi, indiferent de grupurile politice din care fac parte, au dorit să integreze în raport misiunea EUBAM Moldova. Această misiune nu e o misiune care să facă parte din PSAC și de aceea ea lipsește. Nu a fost o, o scăpare din partea mea. Uh, această misiune EUBAM Moldova e uh, gestionată de către Comisie și nu face parte din PSAC și deci uh, de a, așa se explică această ignorare, deci nu vom include aceste amendamente. Am notat rezervele exprimate de anumite grupuri în legătură cu misiunile militare din Cornul Africii. Vom avea ocazia să discutăm despre aceste misiuni și ulterior nu cred că are sens să uh, mai insistăm. Deocamdată vom avea o reuniune cu raportorii din umbră în 16 la Bruxelles, cu posibilitatea de a mai avea o ședință la Strasbourg și 3 și între timp vom uh, strânge contactul, vom avea un contract, contact uh, permanent și strâns pentru a include toate aceste amendamente, dar încă o dată cred că pe ansamblu nu vor apărea probleme mari. Mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc domnului Popovski, mulțumesc pentru uh, prezența cu care ne-ați onorat. Cred că o astfel de dare de seamă uh, în ce privește misiunile uh, PSAC e foarte importantă. Există aspecte uh, pe care va trebui să le aprofundăm cu privire la misiunea din Niger, va trebui să uh, aflăm uh, detalii cu privire la durata acesteia. Uh, vă mulțumesc încă o dată și o așteptăm pe înalta reprezentant și pe domnul Brock o reuniune cu ușile închise. Aș dori să reamintesc acest lucru. Vor putea participa doar eurodeputații, personalul din partea grupurilor politice și al comisiilor și subcomisiilor vizate și reprezentanții direcțiilor generale uh, vizate, membrii uh, SEAE orice altă persoană e invitată să părăsească sala de ședință.